Ladies and gentlemen, please take a seat. We have now... Doamnelor și domnilor, eh, vă rog să luați loc. Votăm câteva rapoarte total neimportante. I'm so sorry that Mrs. Ohm did not listen to that. Îmi pare rău că ne-a ascultat toată lumea ce am spus. Lucky <laughs> Uh, Punctul numărul 14, Montenegro. Charles Tannock e raportor, dacă are de spus ceva, de, de dat niște explicații. Da, îmi par, uh, mulțumesc, cred că este foarte bine. Am avut dezbaterea ieri seară și văd că există un consens general în uh, principale grupuri politice, în sensul că se, va, se vor susține amendamentele de compromis verzi, a avut ceva de obiecta, dar avem lista de vot și se vede clar care este poziția fiecare, deci putem trece la vot, cred eu. Mulțumesc, deci începem. Începem cu alineatul 1, amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Mulțumesc. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e sigur, probabil se respinge, dar verificăm. 14. S-a deschis votul, s-a închis votul. Bun, deci 41 da, 20 nu și 4 obțineri. Bun, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 a fost retras. 20, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. It's open. Votul s-a deschis. Da, uh, ghinionul dumneavoastră. Bine, intervenție fără microfon. Bine, votul s-a închis. Really bad luck for you. 30... Curat Ghirion, 34 pentru, 33 împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 cu amendament oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, compromisul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 40 și 2. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, ad- se respinge. 52. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Pentru că foarte mulți nu au votat, nu au ridicat mâna. Bun, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 52 verificăm. Se adoptă cu 38 la 28. De 53 și trei pentru împotriva abțineri se respinge 54 pentru Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 59 acum pe două părți. Prima parte cu underlines charter. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci nu știu de ce am mai făcut în două părți. 60. Cu amendament oral al domnului Weigl. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Pentru? Împotrivă? abțineri? Cred că a fost respins. Verificăm dacă doriți. The vote is closed. Votul s-a închis. Și avem 29 la 35 respins așadar. 62. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 64. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 68 <clears throat> pentru. Împotrivă cred că s-a adoptat cu aceeași majoritate ca uh, anterior. 69 pentru, împotriva, se respinge. 70 pentru, împotriva, se respinge. 71 pentru, împotriva, se respinge. 72 pentru, Se respinge. 3. 73 pentru. Against. Împotrivă. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 75 pentru. Împotriva. Se respinge. 22. Nu, 2, spune președintele. 2. Pentru? Împotriva? Da, e încă dimineața de vreme. E mai greu acum. Unii văd dublu. Rejected. Se respinge. 3 și 4. cine pentru? Împotriva? Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Se respinge. 6 pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru. Verificăm 6, verificăm la 6 s-a cerut verificarea. The vote is closed. Oh, Votul s-a închis sau încă nu? Vă rugăm să votați ca să nu dăm o impresie greșită. Deci se adoptă. Bun. Șapte acum. Pentru? Împotrivă? Bun. Verificăm din nou. Votul s-a închis. Se respinge. Eh, mă scuzați, spune președintele, se adoptă 40 la 26. Există, văd, o majoritate secretă. Yes, it's certainly a secret ballot. So, electronic vote. Bun, și acum mai avem și 1. cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Bun, și votul final acum. Vot cu cartela electronică. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă cu 60 pentru, 2, 2 voturi împotrivă, 8 abțineri. Felicitări, domnului Tanăc. so we move now Bun, și acum trecem la Bosnia și Herzegovina. Raportare, doamna Pac. Doris, dacă dorești să spui ceva... Da, aș dori să vă rog să, fim, să fiți atenți la vot și să mă urmați pe mine. Există două amendamente care, după părerea mea, mai mult strică decât ajută domnul Brock, doamnă Pac, cine îndrăznește să se împotrivească propunerile dumneavoastră? Eu cel puțin nu am făcut-o niciodată până acum. So, compromis 1. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 22. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 23. Pe, în două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Nu. Ar trebui să verificăm prima parte. Votul s-a închis. Se adoptă cu 42 de voturi pentru, 24 împotrivă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Ajungem la amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 28. Cine este pentru? Împotriva. Adopt, se adoptă 29. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 33. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Ajungem la, la compromisul 5. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. 44 acum. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 45 pentru? Împotriva? Respins. 46 pentru, împotrivă, se adoptă 47 pentru, împotrivă, se adoptă 48. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins 49. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat 50. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat 51. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 54. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, prima parte este caducă, trebuie să votăm doar partea a doua. Cine stă pentru partea a doua? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 55. 500 pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm, cred. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 38 împotrivă, respins așadar. 56, cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. 57. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 58. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 59. Cine este pentru? Împotriva. Adoptat. 60. Cine este pentru? Împotriva. Adoptat. 61. Cine este pentru? împotrivă, adoptat. Compromisul numărul 6, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. Compromisul numărul 7, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. Amendamentul 69, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. Compromisul 8, Doamna Cornelison, da. Aș dori să înaintez un amendament oral la compromisul 8 pentru a înlătura cuvintele este îngrijorat în legătură cu extremismul până la uh, expresia continuă pe acest drum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 Um, cu nimic, dar trebuie să fim pregătiți înaintea sosirii unui eventual tsunami. Vă mulțumesc, domnul președinte. Atunci votăm amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 73. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Ad- nu. Respins. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 76. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? I, ich entschuldige mich ausdrücklich. Doresc să-mi cer scuze în numele um, vicepreședintelui. Cine este pentru prima parte? Împo- împotrivă? Adoptat. Da, unele lucruri le regretăm mai târziu. Deci cine stă pentru? Împotriva? Mm, cred că nu este clar. Haideți să votăm electronic a doua parte. S-a închis votul respinsă. Și partea a doua. 77. Din nou vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, welcome torture. Cred că grupul meu politic s-a hotărât să se împotrivească părția a doua. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Presupun că este adoptată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adop- adoptată și partea a doua. Ajungem acum la amendamentul 79, care este retras. 80 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 83. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins. 84. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. Nu, respins, îmi cer scuze, domnul președinte. 85. Cine stă pentru? Împotrivă. Participarea la vot uh, este tot mai limitată deci vă rog, votați cu toții. Trebuie să verificăm amendamentul 85 acum. Votul s-a închis. 33 de voturi pentru, 34 de voturi împotriva, respins așadar. 86. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. 87. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins. 88. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. 89. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. 91. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins. 92. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins. Da, a fost respins. Acum, amendamentul 93. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 95. Cu amendament oral, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 96. Cine stă pentru? Împotriva, adoptat. 97. Cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. 98. Cine stă pentru? Împotriva. Respins. 99. Cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 100. Cine stă pentru? Împotriva. Respins. Nu? Verificăm? S-a deschis votul pentru amendamentul 100. Votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 34 împotrivă, respins. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotriva. Respins. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotriva cred că trebuie să verificăm. Presupun că a fost respins, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 30, 37 împotriva, respins. 103 acum. Cine este pentru? Împotriva. Adoptat. 104. Cine este pentru? Împotriva. Adoptat. 105. Cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. 106. Cine stă pentru? Împotriva. Respins. 107. Cine stă pentru? Împotriva. Respins. 108. Cine stă pentru? Împotriva. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 108. S-a închis votul. 31 pentru, 35 de voturi împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 9, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Nu. O, continuăm cu amendamentul 111. Cine este pentru? Doamna Boscot. Um, I want to... Doresc să uh, depun un amendament oral la ultima parte a acestui amendament, pentru că am primit informații din Croația, conform cărora ultima parte în legătură cu uh, podul acela, construcția a fost oprită, deci noua parte spune uh, Croația și-a revizuit uh, planurile de construcție a unui pod la care se Uh, opune Bosnia și Herțegovina, care ar putea uh, aduce probleme ecologice și, de asemenea, probleme în legătură cu un port. Doamna Pac, dacă există fonduri pentru uh, construirea acestui pod, atunci podul poate fi construit. Croația Um, până la urmă este atitudinea Croației. Nu are nimic de a face cu Bosnia-Herzegovina, ci cu situația bugetară din Croația. Și vă rog să nu permiteți înaintarea acestui amendament oral. Ok, uh, wir stimmen. Ja, wir können natürlich abstimmen über den da, cred că am putea să uh, votăm amendamentul 111 în uh, forma prezentată de doamna Boscărt. Deci nu, nu putem să acceptăm ca cineva care înaintează un amendament să îl modifice, să-l amendeze. Deci doamna Boscur tocmai a propus amendarea propriului amendament. Do- do- Doris are dreptate, acest amendament nu poate fi votat. Domnul președinte, putem să acceptăm, dar atunci ne împotrivim, doamna Pac. Este un nou punct introdus aici. Acuză un stat vecin uh, de faptul că nu poate construi un pod. Statul respectiv nu are fondurile financiare la dispoziție pentru construirea podului respectiv. Discutăm despre bugetul Croației, lucru care nu are absolut nimic de a face cu Bosnia-Herzegovina. Desigur, podul respectiv uh, ar trebui să lege Croația de Bosnia-Herzegovina, dar știm cu toții în ce situație se află Croația și Bosnia-Herzegovina. Deci nu trebuie să condamnăm, să, să obligăm un stat să construiască un lucru pentru care nu are uh, banii necesari. Domnul președinte, um, votăm amendamentul în forma uh, inițială. 111, cine stă pentru? Doamna Pac, forma inițială. Deci, amendamentul 111. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 35 împotrivă, respins, nu există niciun pod. 112. Doamna Lunacek, domnule președinte, cred că situația nu este clară. Eu am crezut că votăm forma inițială a amendamentului. Da, așa este. Da, spune domnul președinte, da, forma inițială. Acum amendamentul 112 împotrivă, respins. Am, amendamentul al 2, cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Adopt. Nu, respins. 5, cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 6, cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 7, cine este pentru? Împotrivă. Respins. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 9 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 12. Cine este pentru? împotrivă, respins 13, trei părți. Prima parte, cine stă pentru, împotrivă, adoptată. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, respinsă. Partea a treia, cine stă pentru, împotrivă, adoptată. Amendamentul 14, cine stă pentru, împotrivă, adoptat. 15. Cine este pentru? Împotriva. Haideți să verificăm. Amendamentul 15. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 38 împotrivă, respins. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotriva adoptat, 17 cine este pentru, împotrivă, adoptat, 18 cine este pentru, împotrivă, adoptat, amendamentul 1 cine este pentru, împotrivă, adoptat, amendamentul 2 cine este pentru, împotrivă, adoptat, amendamentul 3 cine este pentru, împotrivă, adoptat. Votul final cu cartela electronică, cine stă pentru? S-a închis votul. Adoptat cu 58 de voturi pentru, 3 împotrivă, 9 abțineri. Felicitări, Doris! We'll continue now. So uh, we move to Serbia. Bine, haideți să uh, trecem mai departe. Raportul uh, despre Serbia. Compromisul 1. Da, domnule președinte. Intervenție din sală. Bun, cine pentru împotrivă se adoptă? Domnul Cacin dorea să spună ceva, da aș dori să sugerez o mică schimbare la amendamentul 153. Aș dori să um, adaug ceva, și anume Macedonia, adică să înlocuiesc Macedonia cu Firom. Asta este o sugestie a prietenilor noștri greci și e acceptabilă. Și vreau să-mi explic poziția în legătură cu amendamentul 113 și 114. 113 se ocupă de minoritatea vlahă 114 se ocupă de minoritatea bulgară. Formularea nu e acceptabilă uh, așa cum este acum. Însă eu voi scrie o scrisoare către autorităților sârbe și le voi explica faptul că noi ne așteptăm ca ei să asigure același nivel și calitatea protecției minorităților pe care îl asigură și în Voivodina, în toată Serbia, inclusiv Ser- centrul Serbiei. Asta ar da șansa vlahilor, așa numiților vlahi, să, uh, și uh, bulgarilor să uh, se bucure de această situație. Asta va fi trimisă săptămâna viitoare. Deci noi sperăm că înainte de a primi data începerii negocierilor să se îmbunătățească radical uh, situația minorităților din uh, centrul Serbiei. Bine, mulțumesc, toată lumea uh, va fi ținută la curent cu poziția dumneavoastră. Bun, haideți acum să votăm. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Da, la 153. Nu, nu, nu, nu deschidem nicio dezbatere. Nu, uh, domnia s-a propune un amendament oral. Bun. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Douăzeci și trei. Cine pentru? Cine împotrivă? Se respinge. 25 pentru. Împotriva. Se respinge. 26. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine pentru? Dar președintele nu are microfonul deschis. 29. Da, 29. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 30. Pentru. Împotriva. Verificăm. Deci verificăm 30. Votul s-a închis. se respinge. Se respinge cu 30 pentru și 34 împotrivă. Bun. Compromisul 3 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Atunci trecem la 40. A fost retras. 40 a fost retras, deci compromisul 4. Vă rog, uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac un amendament oral la finalul compromisului 4. E vorba de ultima propoziție când spune că salută eliminarea uh, ultimelor două blocaje a drumurilor în partea sârbă a frontierei administrative și eu aș propune să schimb partea sârbă a uh, frontierei administrative cu Serbia. Se respinge. dar uh, felicitări pentru încercare. Bine, compromisul 4, așa cum este. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. bun, prima parte. Acum, cine este pentru partea a doua? Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem atunci la 50. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 51. Cu două amendamente orale. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 52. Nu, e caduc. Bun, 59. Domnul șef, Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 66. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 69. Cu excepția unde nu... And strength and the strategy. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 76. Pentru. Împotrivă se adoptă. 74 pentru, împotrivă, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, se adoptă. 78 pe două părți, prima parte. Cine împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotriva, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, se adoptă. Asta înseamnă că trecem la compromisul 8 direct. Cine este pentru compromisul 8? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 78. 3. Cu amendament oral. Cine pentru împotrivă se adoptă. 90 cine pentru împotrivă se respinge. 91 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul nou, Cine pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem la 93. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă. 94. Pentru? Împotriva? Se respinge. 95. Pentru? Împotriva? Se adoptă. 97. Pentru? Împotriva? se adoptă. 98 pentru, împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se respinge. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, se respinge. 104 pentru, împotrivă, se respinge. 105 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 113 pentru, împotrivă, se, adoptă, se respinge se pare, dar verificăm. 113. Da, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge cu 27 la 41. 114 pentru, împotrivă se respinge cu aceeași majoritate, cred. Doresc să verificăm. Bine, votul aproape că s-a închis, iar acum s-a închis de binele. 28 pentru, 37 împotrivă, deci se respinge. 116. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 134 pentru. Împotrivă. Se respinge. 135. A trebui să votăm până la cuvântul policies. Nu, totul se pare. Cine e pentru 134 ca atare? 135, mă scuzați, ca atare. Pentru, împotriva, se adoptă. 100 36 pentru, împotriva, se adoptă. 137 cade. 138 pentru, împotriva, se adoptă. 139 pentru, împotriva, Da, văd că pp nu a votat astfel încât a fost adoptat. Nu, se adoptă. Nu, bine, verificăm. Deci cine este pentru? Nu, acum s-a închis votul. Păi e 55 la 10. Da, se pare că, iată, după discuția în PP s-a ajuns la această majoritate de 55 la 10. Ajungem la 141. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 140. Cu vot pe părți. Cine este pentru partea întâia? Împo- ă, împotrivă? Se respinge. Partea a doua? Nu, partea a doua cade. Bun. 142 acum. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 143 pentru în fine, a spus domnul președinte împotrivă. Bine, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 152. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Da, doamna Brandner. Mulțumesc. Aici aveam un amendament oral uh, al domnului Cacin la adăugarea uh, FIROM și eu resping acest amendament oral. Macedonia este în text. Ar trebui să rămână așa. Trebuie să utilizăm formulările oficiale în toate rezoluțiile noastre. putem spune că ne opunem, dar trebuie să folosim această formulare de FIROM. Va fi o schimbare de natură tehnică. Scuzați-mă, domnule Brock, dar e vorba de relevanță politică aici cu numele. Nu e o problemă tehnică. Bine, vom vota 153. Cine pentru? Așa cum este el. Împotrivă. Se adoptă. Deja s-a decis că la compromisul nou, partea aceea va fi scoasă. Cine este pentru 154 cu această versiune? Uh, pentru? Împotrivă? Se adoptă. 156 pentru? Împotrivă? Se, se cere verificarea, se cere verificarea, deși președintele spune că a fost clar. Nu, a fost clar că a fost respins, spune președintele. Vă rog să votați un pic, un pic mai rapid. Votul s-a închis și se respinge cu 28 pentru 40 împotrivă, după cum am anticipat. Bun, 155 acum. Pentru, împotrivă. probabil că s-a respins cu aceeași majoritate. 157 pentru, împotrivă. se adoptă. 158. Pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Se pare că a fost respinsă. Bine, verificăm. Votul s-a închis. Se respinge cu 30 pentru, 41 împotrivă. Bun, compromisul 15 pentru. Nu, nu, nu, 159 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15 acum pentru. Împotrivă. Se adoptă. 163 cade. Trecem la 166. 166. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 26 pentru 39 împotriva. Compromisul 16 acum. Pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la 172. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 176. Acum cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 177 pentru. Împotriva. Se adoptă. 178 pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 4 4. Împotrivă. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Cinci. Cine este pentru? Împotriva. a fost uh, respins de, cred, jumătate din uh, colegi. Nu, nu, verificăm, verificăm. Poate chiar mai puțin de jumătate de membri au votat. Deci cine este pentru? Mă uită pe... Nu, nu, nu măcar cei care sunt uh, uh în favoarea amendamentului trebuie să voteze. Votul s-a închis. Șaizeci la unu, da. Vă rog foarte mult să votați. Bun, trecem la 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 7 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 8 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 1 pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul al 4 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 2 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vot electronic, votul final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Bun. Se adoptă cu 62 de voturi pentru, 4 împotrivă și 5 abțineri. Not for coffee, for tea. No, no. If, if Mr. If Mr. Tenok organized... Dacă domnul Tenoc va putea va duce de undeva o cafea turcească, cred că putem să luăm o pauză de cafea. Trebuie să vă spun uh, amendamentul 202, 204, 3, 14, 316, 321 din partea doamnei Boscurt și 330 din partea uh, doamnei Summer. Deci toate aceste amendamente au fost retrase. Uh, doamna Ria Omen-Reuten, doriți să spuneți ceva? Nu? Compromisul 1. Cine stă pentru? Împotrivă? Adoptat. Ajungem la 69. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. 70. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. 71. Pe două părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Partea a doua Cine este pentru? Împotriva. Respins. Amendamentul... Nu. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 77. Cine este pentru? Împotriva. Cred că trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 77. Domnul Lambsdorff, doriți să interveniți? Cred că aici nu este ceva în regulă cu lista de voturi, pentru că amendamentul domnului Howitt este doc dacă se adoptă amendamentul 73, însă 73 este acoperit de, de compromisul 2. În mod logic, atunci și 77 ar trebui să fie caduc. Doamna Oman, Domnul Lansdorf are desigur dreptate, dar ieri s-a, făcut o remarcă în, în numele domnului Howitt și tocmai de aceea am introdus acest lucru îl supune votului pentru că formularea nu este aceeași. Tocmai de aceea trebuie să votăm. Însă dacă dumnealui este de acord, Uh, eu consider că ar fi acoperit de compromis, însă și dumnealui uh, trebuie să fie de acord cu acest lucru. Domnul, am discutat cu domnul uh, Obiols, îi doresc toate cele bune, dar și domnul Howey trebuie să accepte acest lucru. Dacă nu, nu știu să vedem ce vom face. Deci, despre ce discutăm acum, domnul președinte? Despre 73 sau 77? Domnule Howitt? Well, it didn't, if the, if the intention was to avoid a Dacă intenția a fost să evităm o discuție, nu a funcționat. Trebuie să respectăm procedurile. Dacă un amendament este acoperit, acoperit este bine, dacă nu, nu și capitolul de energie nu se regăsea în acest uh, compromis. După părerea mea, ar trebui să uh, respectăm uh, regulă de procedură, deci trebuie să votăm. Domnul președinte, este simplu de rezolvată situația. Raportorul consideră că acest amendament este acoperit de compromis. Cel care a înaintat amendamentul Howitt consideră că nu. 77. Cine stă pentru? Împotrivă? Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins 37 de voturi împotrivă, 26 pentru. Trecem la 84. Cine este pentru? Împotriva. Respins. Uh, hmm? 90. 90. In zwei Teilen. Der erste Teil. Pe două părți. Cine este pentru? Împotriva. Respins. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Respins. 91. Prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Respins. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Respinsă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva. Ar, se adoptă. Ajungem atunci la 98. 98 vot pe, vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă. Respinsă. Dar, din nou, votează foarte puțin, votează foarte puțin dintre colegi. Acum, a doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 99. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 100. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 4. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 101. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 103. Cine stă pentru? Nu. Verificăm 101? Haideți să verificăm. Votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, se respinge. Dar a fost un vot foarte strâns. Amendamentul 103 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 104 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. no, so up, um, abstentions. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Respins cu 29 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă. Compromisul 4, nu, 5. 5. Cine stă pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Ajungem la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Nu. 118. Cine este pentru? Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 118. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Dragi colegi, uh, așteptăm un uh, ministru și cred că ar fi mai bine să votăm mai repede, să nu trebuiască să verificăm de fiecare dată. S-a închis votul. să respingem. Compromisul 7, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 123, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 130. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Ajungem la amendamentul 137. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Nu? Verificăm? Also, ladies and gentlemen, please take part in the vote. Vă rog să votați, doamnelor și domnilor. 40-50% din uh, membrii comisiei prezenți uneori nu votează. Da, cred că Charles Stanock avea dreptate cu pauza de cafea. Votul s-a închis. Se adoptă cu 38 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă. Acum, amendamentul de compromis 9. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 10, cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 140, cine stă pentru? Împotrivă? Cred că se respinge. Nu, haideți să verificăm. 140. Ja, bitte 140 noch. Deci vă rog să votăm din nou amendamentul 140. Votul s-a închis. Treizeci și șapte de voturi pentru, douăzeci și nouă de voturi împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 145. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 147. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Da. Foarte, a fost foarte clar repet, pierdem mult timp pentru că lumea nu votează. Amendamentul 147. Verificăm electronic. S-a închis votul. 56 de voturi pentru, 10 voturi împotriva situația este clară, dar, repet, vă rog să votați. Dore, doresc să-i rog în mod special pe cei care doresc să voteze pentru, pentru că nu pot să-mi dau seama de acest lucru. Ajungem la... Nu, 149, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a doua, Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 151. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 152-161. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 153. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Ria? Te rog, verifică dacă colegii tăi veri, verifică când spui da sau nu, dar de multe ori colegii tăi din PP nu votează. Amendamentul 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 27 împotrivă. Se adoptă amendamentul de compromis 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 157. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 170. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Cade. Amendamentul 171. Cine este pentru? Împotrivă? se respinge. Amendamentul 173. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. O 176, vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Cine stă împotrivă? Se adoptă. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul de compromis 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 180. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Rezultatul este că amendamentul a fost adoptat. Ajungem la amendamentul 185. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Atunci ajungem la amendamentul 187 cu această modificare pe care o vedeți acolo. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Atunci, amendamentul 397 ca supliment la compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 189. Vot pe părți. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă. Respins. Partea a treia, cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge și aceasta. Atunci, ajungem la compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 209. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Dosta 11? 211. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 213. Atunci, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 215. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 216. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 16. Cine este pentru? împotriva, se adoptă. 217. Cine este pentru? Uh, vot pe părți, trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Partea a treia, cine este pentru? Împotriva se respinge. Ajungem acum la amendamentul 220. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 222. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 223. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 224. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 228. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 235, acum cine este pentru, Împotrivă, se respinge. Amendamentul 237, cine este pentru, Împotrivă, se respinge. Amendamentul 238, cine este pentru, Împotrivă, se respinge. 240, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, Împotrivă, se respinge. Partea a doua, cine este pentru, Împotrivă. Se adoptă. Da. Acum, compromisul 18. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. 248. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. 249. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. 250. Cine stă pentru? Împotrivă. Cred că nu e clar. Verificăm. Verificăm amendamentul 250. S-a închis votul. 10 voturi pentru, 53 de voturi împotrivă. Se respinge. Compromisul 19. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 252. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Cu participarea 10% din membrii acestei comisii a fost respins. Amendamentul 252. Amendamentul 252 a fost respins. Este caduc dacă se adoptă amendamentul 251, care nu a fost adoptat, deci trebuie să votăm 200, 252. L-am votat deja și a fost respins. 253. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 254. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Ajungem la compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 264. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 271 a fost retras, 272 atunci. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 274. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 277. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Amendamentul 281 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 352, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 282, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 283. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 284. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 285. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 286. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 287 in favor. 287, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. It's geschlossen. S-a închis votul. Adoptat cu 35 pentru, 30 împotrivă, 288. 288 cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 289 pentru, împotrivă, se adoptă. 290. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 291. 291, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 291 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 292 la partea a doua am votat-o mai înainte, sigur, da. Am votat pe părți, deci. Verificăm partea a doua atunci. is closed. S-a închis votul. Se respinge. 292. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 293. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Se respinge. 294. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 295. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 298. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 296. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 297 pentru, împotrivă, se respinge. 299 împotrivă, pentru. Bun, haideți să le facem în ordine. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 300. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Domnule Lambsdorff. Könnte der Vorsitzende vielleicht das... Eventual Domnul președinte ar, ar putea să pornească microfonul de lângă, pentru că cel pe care îl folosește nu funcționează foarte bine. Domnul președinte spune, Silvio mi tot oprește. Cred că el dorește să prezideze ședința, de fapt. Așa se întâmplă întotdeauna. trei deci aici am ajuns. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 305 pentru. Împotrivă. Se respinge. 306 pentru. Împotrivă. Se respinge. 308 pentru. Împotrivă. Se respinge. 309. Cine este pentru? Abstimmung ist geschlossen. Es haben sich von den Votul s-a închis din uh, cei 71 de colegi prezenți, doar 57 au votat, a fost uh, respins cu 42 de voturi împotriva, 15 pentru, 309, cine pentru, împotriva, se respinge. 310, cine este pentru, împotriva, se respinge. 312. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 315. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 316. Cine este pentru? Trei 16, nu? Nu, 316 eh, a fost retras, atunci 317. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. 318, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 319, 326, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Și nu înțeleg ce s-a întâmplat aici cu aceste două amendam- amendamente identice. Sunt aceiași autori. Ok, 320 acum. 320, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 321, cine este pentru? Nu, este retras. 322 atunci. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 323. Nu, 322 a fost respins. Acum, vă rog să votăm amendamentul 323. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 324. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge. 325. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul 329. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge. 331. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 332. Cine stă pentru? împotrivă, se respinge. Amendamentul 333, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 334, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 335, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 336, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 337, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 338. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 339. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 340. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 342, 43, 344. Cine este pentru? Împotrivă. Se resping. 345. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 347 pentru, împotriva, se respinge. 348 pentru, împotriva, se respinge. 349 pentru, împotriva, se respinge. 350, cine este pentru, împotriva, respins. 351, cine este pentru, împotriva, se respinge. 354, cine este pentru, împotriva, se adoptă. 355. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 357. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 359, 360, 361. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 364. Cine este pentru? Împotrivă Abțineri, se respinge, 366, cine este pentru, împotrivă, se, res- se respinge, 367 pentru, împotriva, se respinge, 371, cine este pentru, împotriva, se respinge, 365, cine este pentru, împotriva, se respinge, 368, 369, cine este pentru, împotriva, se respinge. 370 pentru, împotrivă, respins. 372, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Domnule Lambsdorff, în legătură cu amendamentul 373, am avea un amendament oral pentru că amendamentul este depășit de evenimente. După cum știți, uh, Curtea Constituțională franceză a adoptat acea lege care criminalizează genocidul din Armenia și am dorit să adoptăm acest amendament fără aceste uh, cuvinte și ar fi cere Turciei și Armenie să-și normalizeze relațiile prin ratificarea condițiilor și protocolelor, prin deschiderea granițelor și cere redactarea de studii din partea istor- istoricilor pentru a clarifica situația uh, asupra genocidului din 1915. Cine susține 373 în um, forma corectă? Cine este împotrivă? Se respinge. 376. 376. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 374. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 375 pentru, împotrivă, se respinge. 377, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 378, cine este pentru, împotrivă, 378 pentru, împotrivă, se respinge. 380 pentru, împotrivă, se respinge. 381 și 384, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 382, împotrivă, se respinge. 383 pentru, împotrivă, se respinge. 385 pentru, împotrivă, se respinge. Șapte șase pentru, împotrivă, se respinge. 74 pentru, împotrivă, se respinge. 386 pentru, împotrivă, se respinge. 388 pentru, împotrivă, se respinge. 390 pentru, împotrivă, se respinge. 391, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 393 pentru, împotrivă, se respinge. 396 pentru, împotrivă, se respinge. 398 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Și astfel ajungem la 404. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 405. Caduc. 408. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 411 pentru. Împotrivă. Se respinge. Următorul e caduc. 418 pentru, împotrivă, se respinge. 419 pentru, împotrivă, se adoptă. 421 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm 421. S-a închis votul. Se adoptă. 37 la 26, o abținere. 422 care va fi unit cu 421 ca să nu avem duplicări. Deci 422 pentru, împotrivă, se respinge. 423 pentru, împotrivă, se adoptă. Se adoptă. Se adoptă. Liberalii au votat pentru. Putem verifica dacă vreți, dar o să vedeți că așa e. 423. S-a închis votul. Am impresia că toată lumea a votat. Deci, 424. împotrivă se respinge. Parcele 25 pentru, împotrivă, se respinge. 426 pentru, împotrivă, se respinge. 427 pentru, împotrivă, se adoptă. 428 pentru, împotrivă, se respinge. 429 pentru, împotrivă, se respinge. 430 pentru, împotrivă, se respinge. 431 pentru, împotrivă, se respinge. 432 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 433 pentru, împotrivă, se respinge. 434 pentru, împotrivă, se respinge. 438 pentru, împotrivă, se respinge. 440 pentru, împotrivă, se respinge. 442 pentru, împotrivă, se respinge. 443 pentru, împotrivă, se respinge. 445 pentru, împotrivă, se, res- se respinge. Patru, patru, cinci. Deci 445 verificăm. S-a închis votul. Avem 12 pentru 50 împotriva, deci se respinge. 447 pentru împotriva, se respinge. 448 pentru împotriva, se respinge. 449 pentru împotriva, se adoptă. 450 pentru împotriva, se adoptă. 451 pentru împotriva. Nu e clar. Verificăm 451. S-a închis votul. Se respinge 29 pentru 30 împotrivă. 452 acum. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 455 pentru, împotrivă, se adoptă. 458, două părți. Prima parte, sistemul global, Împotrivă. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 459 pentru, împotrivă, se respinge, 460 pentru, împotrivă, se respinge, 461 pentru, împotrivă, se respinge, 6 pentru, împotrivă, se respinge. Mulțumim, Rea. 7 pentru, împotrivă, se respinge. 8 pentru, împotrivă, se respinge. 9 și 10. Da. Mulțumesc. Vreau să vă spun că 9 și 10 nu sunt identice. Ambele eh, adaugă ceva la finele punctului with the aim of accession, dar amendamentul 9 păstrează restul paragrafului, adică menționarea acelui open-ended process. Deci nu sunt identice. Bun, deci le votăm separat atunci. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă se respinge. 10 pentru, împotrivă, se respinge și acesta. 11 pentru, împotrivă, se respinge, 12 pentru, împotrivă, se respinge, 13 pentru, împotrivă, se respinge, 14 pentru, împotrivă, se respinge, 15 pentru, împotrivă, se respinge, 17 pentru, împotrivă se adoptă, 18 pentru, împotrivă se respinge, 19 și 20 pentru, împotrivă se resping, 21 pentru, împotrivă se respinge, 22 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, se respinge, cea de-a doua parte împotrivă, se respinge și aceasta, 23 pentru, împotrivă, se respinge, 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 din nou, Lambsdorff. Da, există un amendament oral, domnule președinte. Uh, acest amendament oral, mie mi se pare că este puțin ilogic. Se spune acolo că dacă se îndeplinesc uh, premisele, atunci, în cadrul procesului de negociere, ar trebui să fie deschise capitole în măsura în care nu se uh, uh, aduce nicio atingere suveranității statelor respective. Cred că nu trebuie să discutăm aici despre suveranitatea statelor membre și respingem acest am- amendament. Domnul președinte, nu avem dezbatere despre conținut, trebuie să votăm. În logica votului se include și ilogica, uh, un amendament ilogic. Domnul Lansdorf, nu, noi avem o obiecție, ne împotrivim acestui amendament Uh, oral și dacă există obiecții, atunci acesta nu trebuie acceptat. Are dreptate, spune domn președinte, conform procedurii, deci vom vota acest amendament fără amendamentul oral. Cine stă pentru? Împotrivă? Este respins. Amendamentul 25. Cine este pentru? Nu, este acoperit. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 27 pentru, se res- împotrivă se respinge, 28, 29, 31, cine este pentru, împotrivă, se respinge, 30, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, 32, cine este pentru, împotrivă, se respinge, 36, nu, Ba da, 36. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Se respinge. 39, 40. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la 41. Cine stă pentru? Împotrivă? Se respinge. 42. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. 45. Cine stă pentru? Împotrivă? Se respinge. 46. Cine stă pentru? Împotrivă? Se respinge. 27. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 28. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. 29. Cine stă pentru? Compromisul 29. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 64. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 4. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Vot electronic.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 domnule președinte. Aș dori să mulțumesc personalului pentru că am avut o muncă foarte dificilă. Aș dori să mulțumesc echipei mele din grupul meu politic. Aș dori să mulțumesc echipei din partea secretariatului Comisiei, echipei mele personale și Aș dori să-i mulțumesc domnului Obios, care este astăzi aici. Și doresc să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră. Am cooperat foarte bine și vă mulțumesc pentru acest lucru. Äh, Cred că va trebui să amântăm pe săptămâna viitoare celelalte două voturi, pentru că nu mai avem timp. Este vorba de avizul despre um, registru cu numele pasagerilor, PNR. Cine acceptă amendamentele? Nu. Acum votăm acest punct. Votăm avizul domnului Ungureanu. Cine este pentru amendamentele 1 până la 4? Cine este împotriva? sunt respinse. Cine este pentru acest aviz? Vot electronic. Deci cine este pentru acest aviz? Este vorba de votul final pe marginea avizului domnului Ungureanu. Cine este pentru? Pentru. Vă rog să votați. Au, vot, au votat doar 53 de colegi. Votul s-a închis. Haideți să repetăm. Votăm avizul domnului uh, Ungureanu. Vot electronic pentru acest aviz. Amendam, amendamentele le-am votat deja și au fost respinse amendamentele 1 până la 4. toți cei care nu votează și pierd doresc să repetăm uh, votul, dar dacă participați la vot, uh, lucrurile sunt uh, mai ușoare. Acum, repetăm votul pe marginea amendamentelor 1-4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Sunt respinsă. Acum, vot electronic pe marginea avizului. Now the vote is closed. Votul s-a închis. 26 de voturi pentru, 12 um, împotrivă, 13 abțineri a fost adoptat. Mr. Lambsdorff. Domnul Lambsdorff, am avut un calendar uh, pentru a discuta și a vota Fondul European pentru Democrație și mâine se va întâlni acest grup de lucru. Secretariatul și-a dorit să avem votul astăzi pentru ca mâine să avem un mandat clar. Uh, am fi putut să votăm săptămâna viitoare raportul despre Turcia și nu mi se pare corect că amântăm că, că amânăm acest raport uh, pe săptămâna viitoare. Cred că avem foarte multe compromisuri și am putea vota foarte repede. Domnul președinte, îmi pare foarte rău, am avut un calendar prea uh, încărcat și oaspetele nostru deja se află uh, în fața ușii. Poate nu sunt eu foarte organizat, însă acest lucru nu poate fi modificat. Colegul Lambsdorff ar fi putut să îmi atrag atenția asupra dorinței sale că dorește să uh, votăm uh, raportul dumnealui mai repede. Uh, Domnul președinte, vom vedea dacă vom mai avea timp în jurul orei 12 să votăm și acest raport, însă acum trebuie să-i spunem uh, bun venit domnului ministru. Deci, vă rog, fiți, uh, țineți cont de faptul că s-ar putea să votăm din nou la ora 12. Tan, ladies and gentlemen, please stay. Toți domnilor, haideți să, uh, să începem, vă rugăm loc. După două ore grele de vot, știu că sunteți obosiți. But Alexander, take your seat. Alexander, te rog să iei loc. Vom vota și raportul tău puțin mai târziu. Aș dori să urez bun venit prim-ministrului statului Qatar, care are de asemenea și funcția de ministru de externe al țării sale. Mulțumim că ați, vă aflați alături de noi și știm că în acest moment Qatarul joacă un rol foarte important în Orientul Mijlociu și în nordul Africii, în Siria și consider că uh, aveți și președinția Ligii Arabe și cele de uh, cele de 66 adunări generale a ONU. De aceea e foarte important să avem această discuție de azi într-o situație dificilă. Nu vreau să mai pierdem vremea. Cred, uh, domnule prim-ministru, că ar trebui să știți însă că Uniunea Europeană are un mare interes în a consolida relațiile între uh, Uniunea Europeană și uh, statele din Golf, pentru că regiunea aceasta este foarte importantă pentru noi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Voi vorbi în limba arabă. Așa că v-aș ruga să vă puneți uh, căștile pe urechi. Bismillah ar-Rahman rahim Seyyid al-Rais. Mulțumesc, uh, domnule președinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, domnilor și domnilor, membri ai Parlamentului, onorată audiență, uh, Aș dori de la început să-mi exprim mândria pentru că dialogul între Qatar și diferitele instituții din Uniunea Europeană au un dialog foarte bun, de asemenea îmi exprim dorința de a consolida și dezvolta aceste relații în problemele regionale și internaționale care sunt de interesul nostru al tuturor. De asemenea, aș dori să uh, notez aici cooperarea noastră și consultarea noastră în problema libiană, cel mai recent, în problema Somaliei și problema Siriei, sau mai degrabă tragedia siriană, toate acestea fiind exemple de bună cooperare ce caracterizează uh, uh, relațiile euro-catarite și euro-arabe. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vorbi despre viziunea și politicile Qatarului față de uh, transformările prin care trece lumea arabă, cunoscute sub numele de primăvara arabă sau primăvara popoarelor arabe, care doresc demnitate, o viață decentă și dreptul de a-și hotărâ uh, propriul viitor. În situații de uh, revolte populare, conducătorii trebuie să recunoască, deși împrejurile sunt diferite, trebuie să recunoască natura problemelor și nivelul de dezvoltare al fiecarei țări, însă uh, trebuie știut că reforme structurale, deschiderea la solicitările poporului și dialogul sunt necesare pentru a menține și consolida stabilitatea pentru a aduce prosperitatea. Încă de la începutul uh, protestelor și uh, solicitărilor de schimbare, noi în Qatar uh, ne-am gândit că reformele sunt mai mult decât necesare, că nu putem să continuăm ca și până acum, că politica negării nu e o soluție și că liderii ar trebui să aibă atitudine activă și să facă reforme prin, pe calea dialogului și printr-un nou contract social între stat și societate. Ehm, știm că trebuie cu toții să tragem învățăminte din istorie și istoria ne învață că e zadarnic să te opui mișcărilor populare. Noi, la fel ca alții, am știut eh, de multă vreme că vulcanul stătea să erupă multe rapoarte din partea Națiunilor Unite, încă din, încă din, mă scuzați, din 2002, eh, ne-au atras atenția în legătură cu existența unei crize socioeconomice, unei eh, lacune din ce în ce mai mari în societate între conducere și cetățeni în toate domeniile, o prăbușire a sistemului de educație și uh, probleme demografice din ce în ce mai mari, uh, pentru că mai mult de 50% din arabi sunt sub vârsta de 24 de ani. Așadar ne confruntăm cu provocarea de a crea un uh, număr uriaș de locuri de muncă pentru tineri, mai ales pentru uh, absolvenții de învățământ superior care sunt în șomaj. Era vorba de o adevărată bombă cu ceas. De asemenea există și provocarea unor uh, dezechilibre structurale în sectorul de producție și la nivel regional. De fapt, zonele agricole și zonele rurale au plătit prețul cel mai scump în, pe durata transformărilor uh, Eh, din ultimele patru decenii din cauza absenței uh, unui rol uh, adevărat în domeniul socioeconomic, uh, unui rol care să fi fost jucat de stat. Statul a abdicat de la uh, această misiune. Deși uh, servea doar o economie centrată pe zonele urbane, neproductivă, uh, Uh, bazată pe un capitalism sălbatic, nepotrivită nevoilor societății, pentru că nu avea uh, și măsuri sociale. Există sigur o criză politică legată de neparticiparea politică și uh, din cauza că toate forțele societății civile nu au șanse de creștere. În uh, era informației și comunicațiilor nu mai putem uh, Uh, menține societatea arabă în izolare față de restul lumii. Doamnelor și domnilor, revoluțiile arabe au fost numite de unii revoluțiile mediilor sociale, revoluții Facebook sau revoluții Twitter sau revoluții ale mass mediei arabe, mai ales ale televiziunilor arabe, care au jucat un rol activ în a uh, răspândi evenimentele și uh, au arătat un, un alt nivel de profesionism, uh, așa încât acestea sunt revoluții pentru reformă, pentru că reprezintă sectoarele foarte largi, regiunile și toate uh, vârstele, deși tinerii au fost întotdeauna în fruntea acestor mișcări. Tinerii au dorit întotdeauna schimbarea și autoritățile, din păcate, au fost insensibile la dorința acestora. În uh, această privință, aș dori să subliniez un fapt elementar, și anume, în ciuda faptului că popoarele arabe au aceleași rădăcini, au aceeași cultură, uh, au aceleași modele de uh, schimbare, fiecare societate și are propriile caracteristici care s-ar putea grupa în două categorii. Prima categorie cuprinde factorii interni legate de structura comunității și nivelul său de dezvoltare politică și socială. Și uh, cea de-a doua categorie uh, reprezintă influența poziției geostrategice a statului sau importanța strategică a statului, care în unele momente complică lucrurile mai mult uh, când există o criză internă și externă. Criza actuală prin care trece Siria este un exemplu grăitor. Doamnelor și domnilor, de la începutul revoluțiilor arabe, Qatarul a jucat un rol activ în efortul de a ajuta cât mai mult posibil uh, schimbările pentru a preveni, uh, cât, pentru a preîntâmpina pe cât posibil rezultatele negative ale acestora. Revoluția tunisiană și apoi Revoluția egipteană, din cauza specificităților uh, acestor două țări, au rămas în cadru, într-un cadru național și au, s-au produs reforme rapide. Criza în Yemen a însemnat că exista riscul unei uh, explozii care să uh, aibă influențe dincolo de uh, frontierele acestea. Uh, Consiliul Țărilor din Golf a stabilit o foaie de parcurs Ehm, ca să scoatem Yemenul din criză. Și modelul în care a fost, modul în care a fost rezolvată criza din Yemen este un model care poate fi aplicat și în Siria, sigur ținând cont de eh, diferențele respective. În cazul Libiei, încă de la început, mai ales în cadrul Ligii Statelor Arabe, am încercat să uh, prevenim răutățirea crizei și să creăm un mecanism care să rezolve lucrurile. Uh, însă nu am fost ajutați, desigur, de fosta conducere libiană, astfel încât s-a ajuns, din păcate, la un adevărat război civil. Diplomația din Qatar cu țările uh, din lumea arabă și europeană au jucat un rol cheie într-o poziție internațională comună, mai ales după ce Liga Statelor Arabe a luat o istorie pozitivă pozi- o poziție istorică și spun istorică pentru că a marcat uh, începutul unei schimbări fundamentale în rolul Ligii Arabe față de uh, primăvara arabă. A suspendat participarea Libiei la organele sale și a creat un precedent care a fost repetat mai apoi în cazul sirian, unde participarea unui membru, stat membru al Ligii Arabe a fost suspendată din motive interne. Toți cei care s au ocupat de criza libiană recunosc că rezoluția Ligii Arabe a fost un punct cheie în adoptarea rezoluției 1973 de către Consiliul de Securitate al ONU, care a permis salvarea libienilor și uh, începerea procesului de uh, tranziție. Doamnelor și domnilor, astăzi, din păcate, suntem martorii unei tragedii arabe și umane, în general, de proporții enorme. Știm ce se întâmplă în uh, Siria, unde conducerea nu ține cont de uh, cerurile de schimbare. A avut onoarea să prezidez Comitetul Ministerial pentru Siria, înființat de Consiliul Ligii Arabe. Împreună cu secretarul general și cu miniștrii am avut numeroase contacte cu liderii uh, sirieni și i-am uh, implorat să oprească violențele. Liga Statelor Arabe a adoptat numeroase rezoluții și a formulat o foaie de parcurs pentru a încerca să rezolve această criză tragică și a desfășurat o misiune de observatori, mm, însă știm ce s-a întâmplat cu ea, din păcate. Am, în repetate rânduri am spus că soluția rămâne în cadrul inițiativei arabe și că orice întârziere uh, care uh, nu ar dori să țină cont de realitate, nu ar face altceva decât să complice și mai mult criza. Uciderea unor cetățeni ai propriei țări nu este o soluție și nici pozițiile adoptate de anumite țări nu rezolvă criza regimului sirian. Guvernul sirian spune că teroriștii comit actele de violență, dar nu menționează că el a fost primul care a uh, recurs la acțiuni armate Uh, pentru a suprima demonstrații pașnice. Mm, acum uh, se înregistrează sute de morți în rândurile copiilor. Poate cineva spune că acei copii erau teroriști? Oare nu cumva acei cetățeni au luat armele ca să se apere după luni și luni de omoruri, de torturi uh, și de masacre? Guvernul sirian spune că există o agendă ascunsă în, ale anumitor state străine, dar nu este adevărat, pentru că poziția uh, uh, comunității internaționale a fost să condamne uh, cu putere uh, situația din Siria și a guvernului arab și uh, guvernului sirian. Uh, am apelat la Consiliul de Securitate al ONU ca să cerem adoptarea inițiativei arabe și pentru a da un mesaj ferm uh, care să susțină poziția arabă adresat uh, regimului sirian, un mesaj care a spus e de ajuns, acceptați, vă rog, ce au cerut arabii și ceea ce vrea poporul sirian, dar din păcate rusi și, și chinezii au, și-au folosit dreptul de veto. Lumea întreagă a acceptat foaia de parcurs și uh, așa, asta s-a și văzut în adoptarea rezoluției uh, adunării generale a ONU. Întâlnirea prietenilor poporului sirian în Tunis a însemnat începutul unei noi dinamici diplomatice ca să uh, transmită un mesaj părților care ajută regimul. Haideți să nu mai vărsăm sânge, să nu mai avem victime civile, să păstrăm statul și uh, societatea siriană mm, integre și suverane și e timpul să acceptăm inițiativa Ligii Statelor Arabe, care se bucură de suport internațional și e bazată pe rezoluțiile uh, Consiliului Ligii Arabe din 22 ianuarie 2012 și 12 februarie 2012. Subliniez nevoia de a trimite niște trupe comune arabe și na- ale Națiunilor Unite în Siria și nevoia de a face toate eforturile uh, pentru a furniza ori toate tipurile de ajutor, inclusiv uh, ajutor de urgență și umanitar uh, în beneficiul poporului sirian. În această situație, scopul nostru este de a opri vărsarea de sânge și de a salva Siria pentru că obiectivul final, după cum au spus toate forțele din opoziția siriană, este să se stabilească o democrație care să respecte drepturile tuturor. Încercarea regimului sirian să profite de teama că un, o schimbare de regim ar duce la încălcarea drepturilor minorităților contrazice realitatea. Reprezentantul Consiliului Național uh, a declarat în, uh, de, mm, la întâlnirea din Tunis că opoziția respectă drepturile minorităților și le va baza ca cetățenii uh, sirieni. Și în acest context uh, salutăm recunoașterea Consiliului Național Sirian. Doamnelor și domnilor, provocările primăverii arabe, primăvara popoarelor arabe, nu sunt unele uh, ușor de rezolvat. Știm care au fost lecțiile revoluțiilor din întreaga lume. De asemenea, știm că, deși trăim într-un sat global și că noi, cei de la Marea Mediterană și din Golful Persic, trăim uh, într-o casă a sat, uh, ceea ce afectează pe unul dintre noi ne afectează pe uh, toți, deși uh, poate nu în același timp. Doamne și domnilor, există o problemă foarte importantă pe care aș vrea să o evoc pentru a, uh, ca dumneavoastră să aveți un tablou complet a scenei politice. Eu cred că reformele Uh, nu își vor da rezultatele dorite decât dacă problema Palestinei și conflictul din Orientul Mijlociu vor fi rezolvate, pentru că e o problemă de importanță fundamentală. Nerezolvarea acestei probleme va păstra regiunea într-o stare de conflict. Mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Aș dori să încep direct uh, discuția și dau cuvântul domnului Franca. Gracias, señor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului prim-ministru, în numele Partidului Popular European. După cum am auzit aici, țara dumneavoastră este un aliat uh, important al Uniunii Europene. Acest lucru a fost important pe rata primăverii arabe și având în vedere dificultățile din Orientul Mijlociu, Eritrea și alte părți ale lumii. În prezent sunteți președinte Adunării Generale a Națiunilor Unite, care tocmai a adoptat o rezoluție, mm. care, din păcate, nu este obligatorie în ceea ce privește criza din Siria. Punctele dumneavoastră de vedere sunt clare și am două întrebări. În primul rând cu privire la Siria și apoi privind situația din Irak. În ceea ce privește Siria, domnule prim-ministru, sunteți pentru prezentarea președintelui Siria în fața Tribunalului Penal Internațional. După cum am auzit, comunitatea internațională ar trebui să joace un rol mai activ în ceea ce privește sprijinirea dizidenților din Siria. Probabil știți acest lucru și dumneavoastră. Aș vrea să întreb care este perspectiva dumneavoastră asupra situației din Iran și problemele care țin de uh, situația nucleară din Iran. Ce părere aveți despre cum evoluează lucrurile în acest sens acolo? Și în încheiere, Țara dumneavoastră are 17 acorduri bilaterale cu 17 dintre statele membre UE în ceea ce privește aviația civilă. Acorduri similare au fost uh, negociate cu 5 alte state membre în vederea încheierii acordului um, Blue Sky între UE și țara dumneavoastră. Ce putem face pentru a vă ajuta ca să ajutați dezvoltarea acestui proces? Mulțumesc! Doamna Gomes, mulțumesc, domnule prim-ministru. Ca raportor al Parlamentului European pentru Libia, apreciez rolul important jucat de țara dumneavoastră în eliberarea Libiei de sub această dictatură crudă. Poate chiar mai crudă decât altele. Și apreciez și rolul jucat de țara dumneavoastră pentru găzduirea Al Jazeera, o sursă foarte importantă de informații, nu doar pentru lumea arabă, ci pentru întreaga lume și eu sunt o fan Al Jazeera. În același timp, aș vrea să vă pun câteva un, întrebări. Am un raport de la Freedom House care menționează evenimentele care au avut loc anul trecut și analizează libertățile politice și civile și țara dumneavoastră este clasificată ca fiind neliberă, cu puțin doar peste Iran și cu două puncte peste Arabia Saudită, cu două poziții. Ați putea să ne spuneți de ce toate aceste idei importante pe care tocmai ni le-ați prezentat, ne-ați spus cum uh, considerați că am avut de-a face cu a unui vulcan? Cum se poate uh, regăsi această poziție și acasă, când uh, aveți de-a face cu oamenii dumneavoastră și cu uh, migranții care lucrează acolo și, sigur, uh, în ceea ce privește femeile. În ceea ce privește Libia, aș avea o întrebare. Există deja un rol foarte important pe care îl jucați, l-am menționat, dar uh, oamenii de acolo mi-au spus că există tendințe de radicalism care sunt sprijinite de uh, oameni din țara dumneavoastră. Deci se, privește spri, se primește sprijin pentru radicalism din țara dumneavoastră și asta ar putea duce la o nouă erupție vulcanică pe viitor. Aș vrea să comentați această afirmație și în ceea ce privește Siria, puteți să ne ajutați Puteți ajutați opoziția Siriei, care pare să fie extrem de fragmentată? Aceasta este o problemă care trebuie depășită, mai ales dacă vrem ca viitorul să fie unul bun. Și ce rol puteți juca aici? Mulțumesc! Uh, uh, uh, domnule președinte, dragi colegi, domnule prim-ministru, în numele grupului meu politic vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Am avut plăcerea să fiu oaspete în țara dumneavoastră acum peste 10 ani în cadrul conferinței ministeriale care a dus la acordul de la Doha al OMC și am putut să mă bucur de ospitalitatea dumneavoastră. Prin urmare, e o plăcere să vă avem și noi astăzi aici. Ca și colegul Sala Franca, aș vrea să pun și eu câteva întrebări referitoare la Iran. Nu doar în ceea ce privește preocupările pe care le avem în ceea ce privește programul nuclear al Iranului, dar și cu privire la rapoartele de uh, asuprire, intensificarea asupririi populației, mai ales având în vedere alegerile care urmează și posibila, posibilele consecințe ale acestor alegeri. Asta ar fi deci o întrebare din partea mea și o altă întrebare. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește evoluția prețului la petrol și gaze naturale și care sunt efectele creșterii uh, acestor prețuri asupra economiei globale. Mulțumesc! Îmi cer scuze, Mulțumesc, bine ați venit, domnule ministru. Aș vrea să vă invit să ne prezentați strategia în ceea ce privește Siria. Aici sunt. Îmi cer scuze. Ați vrea să mă vedeți mai bine? Bun, haideți că aștept până se rezolvă. Prin urmare, domnule ministru, aș vrea să ne spuneți care este strategia pe care o veți față de Siria, fiindcă știm că întâlnirea grupului prietenilor poporului sirian la Tunis, în Tunisia nu a dus, dus la soluțiile, la mm. rezultatele dorite. E vorba de forța Națiunilor Unite care s-a întâlnit cu forțele arabe și perspectiva totuși nu e clară. Lucrurile sunt complicate și din perspectiva ajutoarelor umanitare. La un anumit moment va trebui să hotărim dacă lansăm un conflict direct cu forțele lui Bashar și să obținem încetarea acestor ostilități. Cum se poate rezolva acest lucru? Nu știu dacă sunteți de acord, dar eu cred că putem uh, face acest lucru și se poate face acest lucru și lucrând cu Rusia. E aceasta o posibilitate serioasă, credibilă? Vă gândiți la așa ceva? Sau dacă nu, în ce condiții credeți că ar putea exista o desfășurare de forțe în Siria, fără să ajungem la un scenariu de război, cum s-a întâmplat în cazul Libiei? Aș vrea să vă gândiți la asta și să ne spuneți ce punct de vedere aveți, fiindcă, după părerea mea, situația deja a ajuns de nesuportat și nu mai putem întrevedea nicio soluție strategică. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Mă număr printre cei care s-au opus cu toate mijloacele intervenției NATO în Libia. Și cred că evenimentele au arătat că am avut dreptate. Nu cred că primul ministru a abordat serios problema tinerilor. Dacă crede cu adevărat ceea ce a spus, dacă ar fi crezut, țara pe care o reprezintă n-ar aduce așa o politică de agresivă, imperialistă, în serviciul NATO și al puterilor occidentale, în ceea ce privește concurența pentru resurse energetice. Cunoaștem cu toții aceste probleme și nu cred că aveți în vedere să trimiteți forțe din Qatar în Grecia pentru remedierea situației. Există o serie de reportaje BBC conform cărora, chiar înainte de intervenția NATO în Libia, țara dumneavoastră avea 7.000 de soldați, de militari la Benghazi. Este o informație care n-a fost dezmințită, cel puțin nu din câte știu eu. Și asta înseamnă că nu toată lumea e convinsă că obiectivul era cu adevărat uh, eliberarea țării de sub un dictator, fiindcă e adevărat, Gaddafi a fost un adevărat dictator, dar ne întrebăm dacă aceste obiective uh, nu erau cumva, nu puteau fi atinse cumva și altfel. Și apoi, în ceea ce privește Siria, cum intenționați să interveniți acolo și în Iran? Am fost foarte uimit să văd cum um, priviți dumneavoastră evoluția evenimentelor în Siria? Ca să fim echilibrați, poate ar trebui să așteptăm să uh, auzim și celălalt punct de vedere. Până la urmă, nu sunteți singuri acolo, singurii care hotărăsc. Uh, am auzit cum uh, ați vorbit despre intervenții militare ale Ligii Arabe în Siria, lăsând deoparte tot ceea ce ați putea să spuneți cu privire la dreptul internațional, cu privire la țara dumneavoastră, al Consiliului de Securitate, ONU și așa mai departe. Dacă țara dumneavoastră alege să urmeze această politică, de ce țările din Consiliul de Cooperare al Golfului nu fac același lucru? De ce Qatarul sprijină și susține o politică așa de agresivă? Ne-ați spus câteva lucruri, dar cu privire la Gaza n-ați părut să fiți la fel de tranșant. Între țările din Consiliul de Cooperare din Golf, ă, țara dumneavoastră pare să fie cea mai agresivă, deși chiar și dumneavoastră ați participat la reprimarea mișcării populare Barem. Ne puteți spune ce, cum stau lucrurile aici și aș vrea de asemenea să știu ce veți face dacă procurorul Tribunalului Penal Internațional va sfârși prin a uh, condamna cetățeni din Qatar pentru crime de război în Libia, fiindcă există astfel de acuzații. Au fost făcute după intervenția NATO, intervenție uh, la care a participat și țara mea. Deci ce intenționați să faceți în toate aceste direcții? Domnul Tanner, mulțumesc, bine ați venit, domnule prim-ministru, în numele grupului meu, ECR. Uh, tocmai am participat la un interviu cu Al Jazeera, așa că vă felicit. Uh, pentru um, succesul cu Al Jazeera TV, care a reușit să aibă o acoperire globală și care se bucură de sprijin din partea guvernului dumneavoastră cu sediul în Doha. Țara dumneavoastră este un jucător important în lumea arabă și Consiliul de Cooperare pentru Golf și mai intrigă uh, rolul pe care Qatarul încearcă să-l joace în afacerile externe. Evident, bogățiile dumneavoastră sunt mari, dar sunteți o țară mică din punct de vedere al forțelor armate și al populației. Și cred că ne confruntăm cu un scenariu David și Goliath. Uh, încercați să impresionați lumea prin um, Liga Arabă, Primăvara Arabă și așa mai departe și fără îndoială uh, dumneavoastră ați participat la înarmarea rebelilor din Libia, deși din păcate multe au ajuns în mâinile facțiunii islamiste și mi s-a spus că multe dintre armele plătite de dumneavoastră sunt acum vândute sau date membrilor Al-Qaeda în Sahel, lucru care este absolut regretabil. Însă, Aș vrea să aflu câteva detalii cu privire la perspectiva dumneavoastră strategică pentru regiunea pe care o reprezentați. Credeți că e nevoie de intensificarea democrației? Întotdeauna uh, am crezut în adevăratele monarhii din Orientul Mijlociu, spre deosebire de falsele monarhii. Emiratele din Golf s-au dovedit a fi mult mai durabile, mai stabile decât uh, falsele monarhii, cum ar fi familia Gaddafi, Mubarak și așa mai departe. Poate deci că ăsta este un model pe care îl susțineți, un fel de monarhie constituțională cu o democrație parlamentară, cam ce se încearcă și în Iordania sau în Maroc. Poate deci puteți să ne prezentați câteva detalii ale viziunii dumneavoastră pentru regiunea dumneavoastră, pentru primăvara arabă, eh, dat fiindcă rapid deveniți un jucător eh, foarte important de la un început modest acum câțiva ani. Acum sunteți foarte importanți în regiune și ne întrebăm eh, cam ce înseamnă asta. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Voi încerca să vorbesc din nou în limba arabă și voi încerca să împart uh, întrebările în câteva categorii pentru a da răspunsuri ați spus întrebări despre Qatar, despre Siria, despre Libia. Pentru a începe, dacă vine vorba de Siria, trebuie să subliniem faptul că situația de acolo se agravează și, drept urmare, este nevoie de intervenția comunității internaționale. În primul rând, Qatarul nu uh, și-a dorit niciodată să intervină în um, problemele interne ale unui alt stat și nu am încercat niciodată să ne impunem propria agendă pe, în zona respectivă sau pe arena internațională. După cum a spus foarte bine, Qatarul este un stat de mici dimensiuni, cu o populație redusă, însă în același timp are ambiții mari legate de stabilitatea din regiunea respectivă. Qatarul încearcă să găsească o soluție pașnică la problemele existente în regiunea respectivă, indiferent că este vorba de probleme din, problemele din Iran sau din Siria, sau că este vorba de conflictul dintre Israel și Palestina. Credem că în uh, zona geografică din care provenim noi există câteva probleme pentru rezolvarea cărora este nevoie de o consolidare a colaborării în cadrul lumii arabe și în cadrul comunității internaționale. Am uh, analizat care a fost situația în Siria, care a fost situația în Libia. Qatarul nu este o țară învecinată direct cu uh, Libia, dar um, când am văzut că regimul din Libia își folosește armele, avioanele împotriva uh, po- proprii populații, împotriva unor civili nevinovați, când am văzut miile de protestanți care au fost uh, trimiți la închisoare, Când am văzut demonstrațiile din uh, Libia, când am văzut uh, uciderile din Libia, protestatarii care au fost uh, uciși tocmai pentru că își doreau o schimbare, am considerat că este momentul să intervenim. Ați amintit faptul că erau staționați 7000 de soldați din Qatar în Bangazi înaintea intervenției NATO și Aș dori să spun că acest lucru este eronat, pur și simplu, pentru că nu există 7.000 de soldați în forțele armate din Qatar. Deci mă întreb cum am fi putut să fi, uh, să fi trimis 7.000 de soldați în uh, Libia, la Benghazi. Ne-am oferit însă asistența și în momentul în care alianței NATO i s-a cerut de către Consiliul de Securitate să intervină în Libia, ne-am alăturat forțele acestei coaliții. Tocmai pentru că am dorit împiedicarea unei vărsări de sânge în Libia. Decizia, în momentul în care s-a luat decizia la conferința organizată în Paris, am considerat că facem parte din uh, comunitatea internațională și s-a creat această co- coaliție internațională de a interveni și am decis și noi pur și simplu să ne alăturăm acestei coaliții. În momentul respectiv ne-am dorit pur și simplu oprirea vărsării de sânge și ne-am uh, am văzut care a fost situația în orașul din Benghazi și ne-am dorit uh, oprirea distrugerii orașului Benghazi. Am dorit să ajutăm poporul uh, libian și ajutorul pe care l-am oferit a venit prin intermediul, prin ajutorul coaliției uh, internaționale. Noi nu am avut niciun fel de interes um, în Libia. Nu am avut nici în trecut vreun interes în uh, Libia, nu avem nici acum și pot să vă spun că am cheltuit sume imense de uh, Uh, bani pentru a pune la uh, dispoziția cetățenilor libieni uh, ajutor Nu a fost ușor în relația cu liderii libieni nu a fost una ușoară în momentul respectiv Deci nu cred că cineva poate regreta faptul că regimul lui Gaddafi s-a prăbușit. Pentru că a fost vorba de un regim care a dat dovadă de cruzime față de propria populație, și știm foarte bine că a fost vorba de un regim care a organizat mai multe atacuri teroriste peste tot în lume. Unii, din, unii dintre dumneavoastră au menționat uh, apariția grupurilor uh, islam, islamiste în Libia, dar aș dori să vă spun că grupurile islamiste fac parte din societatea arabă. Uh, noi respectăm libertatea popoarelor europene de a-și alege conducătorii și consider că liderii aleși de poporul egiptean, de poporul uh, Tunis, uh, din Tunisia, de poporul din Libia, ar trebui să se bucure de același grad de respect. Dacă popoarele respective și-au ales lideri uh, islamiști, ei bine, uh, um, va fi pentru prima dată uh, în care, pentru prima dată în care uh, politice, partide politice islamiste au fost alese pentru a conduce o țară. Și trebuie să respectăm această libertate de a ați alege conducătorii. Nu ar trebui să ne temem de uh, guverne islamiste. Noi considerăm că toate partidele, toate grupurile politice care au fost alese în mod liber ar trebui să fie respectate, lucru care se aplică și liderilor unor grupări uh, islamiste. Acum, să revenim la ceea ce se întâmplă în Siria. Dacă trebuie să alegem între regim și populație, Cred că trebuie să alegem să luăm partea populației. Nu putem să acceptăm ceea ce se face acum în Siria, nu putem să acceptăm uh, uciderea unor persoane nevinovate, răpirea unor persoane nevinovate și știm foarte bine că au fost luate mai multe inițiative în ultimele șase luni în legătură cu situația din Siria. Noi am încercat să intervenim într-un mod pașnic pentru a se ajunge la un acord de compromis în Siria conducerii siriene s-a cerut să colaboreze cu um, partenerii din lumea arabă pentru a ajunge la o soluție de compromis. Din păcate, toate încercările noastre au eșuat și ce am, ce am văzut că s-a întâmplat a fost uh, diferită încercarea regimului regimului uh, sirian să, de a câștiga uh, timp, să câștige timp pentru a rezolva problemele prin forță și prin recurs la violență. Cred că populația siriană a câștigat și a câștigat uh, dreptul de a fi sprijinită de către noi și noi ne-am dorit ca această problemă să fie rezolvată într-un mod pașnic. Este un lucru pe care l-am cerut întotdeauna. Întotdeauna ne-am cerut o soluție pașnică tocmai pentru a uh, îi proteja mai bine pe sirieni. Problema este că regimul din Siria a ales un răspuns brutal. Au recurs la tancuri, la uh, bombe, la avioane îndreptate împotriva propriei populații. Știm că inițial uh, protestele din Siria au fost pașnice, dar în ciuda tuturor încercărilor comunității internaționale și în ciuda tuturor uh, încercărilor comunității arabe de a se ajunge la un compromis, regimul sirian uh, dorește uh, asuprirea brutală a acestor proteste, înăbușirea brutală a acestor proteste. Uh, și după o perioadă de timp și protestele s-au, au devenit violente pentru că um, populația siriană are sentimentul că cererile lor nu sunt uh, respectate. Pe noi nu ne interesează dacă în opoziția siriană se regăsesc uh, grupări islamiste, dacă se regăsesc simpatizanții ai uh, Al-Qaeda, Nu cred că acest lucru ar trebui să reprezinte un motiv pentru a nu face ceva în sprijinul populației siriene. Nu cred că ar trebui să avem această atitudine față de uh, grupările islamiste. Știu că știm foarte bine că un număr de partide politice islamiste au fost alese în Uh, mai multe state arabe. Nu s-au bucurat de recunoașterea Uniunii Europene. S-a întâmplat acest lucru, de exemplu, în Algeria, în alte state, de exemplu, în Palestina. Și permiteți-mi să revin acum la ce se întâmplă în Siria. Nu ne dorim să ne gândim la o opțiune de intervenție, opțiunea unei intervenții militare. Ce ne dorim noi este ca poporul sirian să poată să-și aleagă conducătorii într-un mod democratic. Ne dorim un proces de reformă în Siria, dar considerăm că acest, considerăm că acest proces de reformă nu va fi inițiat de uh, regimul actual, ci poate fi inițiat doar de către um, populația siriană. Cred că situația evoluează în continuare în uh, Siria și sper că vom ajunge um, că vom ajunge la situația pe care și-o dorește uh, poporul sirian. Cei dintre dumneavoastră care v-ați referit la situația militară din uh, Siria, ce răspunsuri am putea avea la această situație dacă trebuie să trimitem ajutor umanitar în Siria? Qatarul a cerut crearea unei forțe de pace arabă care să uh, meargă în Siria pentru a opri această vărsare de sânge și care să ne permită să acordăm poporului sirian um, sprijinul de care are nevoie, sprijinul umanitar de care are nevoie. Când discutăm despre intervenție, despre intervenție, tot timpul suntem întrebați de ce dorim să intervenim în uh, Siria. E bine, interes, singurul nostru interes uh, pe care îl avem în Siria este să protejăm și să ajutăm poporul sirian. Ne interesează în primul rând interesele poporului sirian și ne interesează să găsim o soluție la problema din Siria. Și acum, înainte să trec la Iran, Aș dori să cer Parlamentului European să dea dovadă de mai multă înțelegere în acest punct. Cred că nu. Um, Parlamentul European nu ar trebui să uh, analizeze situația doar dintr-un anumit punct de vedere. Ne confruntăm cu o um, criză umanitară și trebuie să facem ceva, trebuie să trimitem um, um, ajutor. Eu nu cer să trimitem soldați, tancuri și avioane în Siria. Ceea ce ne dorim noi este uh, prezența unei forțe de pace în Siria, pentru ca scenele sângeroase la care suntem martori la televizor să se oprească. Cred că nu trebuie să discutăm foarte mult pe marginea acestui subiect. Cred că această idee poate fi acceptată de toată lumea. Știu că există interese și acțiuni de lobby în toate instituțiile, inclusiv aici, în Parlamentul European, însă v-aș sfătui să analizați această propunere într-un mod foarte rațional. Și acum despre Iran ne opunem oricărei um, intervenții militare în Iran. Noi uh, considerăm că avem nevoie de o soluție pașnică pentru Iran. Iranul este un vecin direct uh, cu noi și este o țară foarte importantă în uh, zonă. Dorim ca situația dificilă cu Iranul să fie, să-și găsească o soluție diplomatică, pașnică. Canalele diplomatice trebuie să fie prioritare. Și aceasta ar fi cea mai ușoară opțiune. După cum am spus, Iranul are un rol important în regiunea respectivă și dacă Iranul are dreptate în declarațiile referitoare la caracterul civil al industriei nucleare, foarte bine. Dacă aceste afirmații nu sunt adevărate, trebuie să luăm o decizie. Dar noi susținem uh, energia nucleară dacă aceasta este folosită în scopuri civile. Nu ne dorim ca um, această discuție să ducă la o cursă de înarmare în regiunea respectivă, însă trebuie să găsim o soluție și această soluție poate fi găsită doar prin implicarea tuturor statelor din regiunea respectivă. Acum aș dori să mă refer la ceea ce se întâmplă în Qatar și este ultimul punct la care doresc să mă refer acum. pentru a răspunde la întrebarea despre situația femeilor din Qatar. Există femei um, în Qatar care au fost, care au acum funcții de ministru și uh, femeile participă la viața societății civile. Aș dori să vă spun că nu există uh, prizonieri politici în Qatar. În Qatar avem o nouă Constituție o Constituție care a fost adoptată în urma unui referendum. Deci nu este o Constituție adoptată de, prin decret de către guvern, ci a fost adoptată de o organizație um, pentru referendum, după organizarea unui referendum la care au participat toți cetățenii din Qatar. Am menținut și am apărat libertatea presei, libertatea de expresie, am, am, avem o cameră reprezentativă uh, aleasă și foarte mulți funcționari aleși, funcționari publici aleși. Acum, în legătură cu drepturile omului și cu drepturile uh, lucrătorilor. Aș dori să vă spun că toate aceste drepturi sunt respectate și protejate în Qatar. Știu foarte bine că ați menționat un raport uh, redactat de o instituție apropiată Statelor Unite ale Americii, dar aș dori să vă spun că anul viitor uh, membrii Parlamentului vor fi aleși în Qatar, un lucru anunțat de conducătorii uh, statului nostru și doresc să vă asigur că Lucrăm în acest moment la stabilirea um, unor instituții democratice în uh, țara noastră, atât în domeniul economic cât și în domeniul politic. Desigur, um, lucrurile pe care le facem în Qatar pot fi uh, criticate. Noi am susținut întotdeauna o atitudine critică pentru că am considerat că datorită, ca urmare acestor critici, ne putem îmbunătăți situația. Sper că am putut să răspund la toate întrebările pe care mi le-ați spus și dacă veți avea întrebări suplimentare, mă aș bucura să le pot uh, răspunde. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Rog colegii să se limiteze la un minut. Acum are cuvântul doamna Romero. Gracias, presidente. Bienvenido, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Urez și eu bun venit domnului ministru poziția noastră în Liga Arabă și eforturile dumneavoastră pe, în sensul unei mișcări pacifice sunt de lăudat, dar aș vrea să vă întreb în legătură cu a, susținerea pe care o pe care o dați dumneavoastră, dacă dumneavoastră ține, aveți un fond pentru mișcările salafite și de ce cantități sau sume vorbim. Aici sunt, domnule ministru. Ce control deține dumneavoastră asupra acestor fonduri? Pentru că problema e că Salafiștii reprezintă o mișcare islamistă, însă în, la origine au avut relații cu mișcările teroriste și încă nu se știe ce rol joacă ei față de milițiile armate din Libia și față de problemele de securitate din Sahel. Astfel încât vă întreb dacă această mișcare, care tot încă este activă, aș putea să vă dau exemplu, Universitatea de Asetuna, care există profesori universitari care încă practică, organizează uh, adevărate tribunale de inchiziție, dacă știu care vor să știe tot despre studenți, care e situația familiară, dacă femeile poartă voal sau nu. Deci, dacă e uh, dacă fondul dumneavoastră este, uh, are asemănări cu Fondul European pentru, demo, de, pentru sprijinirea democrației. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weigel. Mulțumesc trec peste complimente. complimentele datorate primului ministru pentru realizările sale, pentru că în foarte scurt timp Doha a devenit unul din centrele politicii mondiale. Și pentru asta, într-adevăr, meritați felicitări. Meritați felicitări și pentru Al Jazeera și tot ceea ce poate însemna o fereastră deschisă spre lume. Dar vreau să vă solicit un comentariu, și anume, cum crezi dumneavoastră că va fi uh, posibilă evoluția conflictului israelo-palestinian? Pentru că este clar că o soluție cu două state, pe care o susținem noi și pe care o dorim, uh, apare din ce în ce mai, mai mult ca o fata morgana, uh, dacă ne gândim ce se întâmplă cu coloniile uh, susținute de guvernul israelian. Pe de altă parte, sunt de acord cu principiul noastră um, și anume, trebuie să așteptăm rezultatele alegerilor democratice, după cum a spus. Ar fi trebuit să respectăm și rezultatul alegerilor din Palestina. Aș vrea să știu ce comentați aici și vă mai spun că Parlamentul European uh, nu a prea uh, văzut cu ochi buni uh, ceea ce s-a făcut în Bahrain când s-au trimis trupe sau saudite în Bahrain. Nu cred că este un model foarte bun de, co- de cooperare și de rezolvare a problemelor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnul Roucek spune, ați analizat cauzele Revoluției, sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș dori să știu ce credeți despre rezultatele Revoluției. Sigur, Revoluția este un proces uh, neterminat. Dar dacă ne gândim, putem lua Egiptul ca un exemplu și atunci uh, unii spun, sigur, tinerii au dorit mai multă libertate, dar acum avem mai mulți deținuți politici decât uh, pe timpul lui Mubarak. oamenii au vrut mai multe bunuri materiale, mă rog, o economie mai funcțională, mai multă bunăstare, dar acum economia este în vrie, Egiptul se confruntă cu dificultăți financiare, în alt, cu alte cuvinte, cum, cum vedeți dumneavoastră situația din Egipt? De asemenea, aș dori să vă întreb cum uh, vedeți situația din Bahrain, pentru că uh, Deja s-a menționat faptul că revoluția a fost stopată sau a fost întreruptă din cauza intervenției străine. Cum vedeți situația din Bahrain? Și vă felicit nu doar pentru realizările din Orientul Mijlociu, în diplomația internațională, ci și pentru ceea ce faceți în domeniul fotbalului. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți să spun și o întrebare. În primul rând, va trebui să ascultăm toate uh, pozițiile și apoi ne vom uh, face propria opinie. Însă vă suntem mulțumitori, vă mulțumim pentru că ne-ați spus, aceste, ne-ați spus la dispoziție aceste informații. Aș dori să continui cele spuse de colegul Raucek despre Egipt. În uh, Germania a existat o carte care se numea Revoluția își uh, consumă copiii și am impresia că în Egipt, această generație Twitter sunt cei care pierd în urma schimbărilor care au avut loc acolo și că um, se ajunge la o situație care nu este neproblematică. Și dacă în acest context văd că există organizații vestice, fundații care se confruntă cu probleme și văd că um, sume mari de bani vin din alte state arabe și sunt folosite în campania electorală din uh, Egipt și că acest lucru nu reprezintă niciun fel de problemă pentru autoritățile egiptene, atunci uh, am îndoielile mele despre dezvoltarea unei societăți uh, pluraliste în Egipt și aș avea și o altă întrebare. În Siria, pe de o parte, uh, ne dorim transformarea sau înlăturarea regimului, așa cum a spus și dumneavoastră, și doresc să vă mulțumesc pentru inițiativele pe care le aveți în cadrul Ligii Arabe, dar există îngrijorări mari legate de minorități, respectiv de minoritățile creștine a căror situație probabil că nu va fi îmbunătățită. Să nu este vorba doar de minoritățile creștine, ci de celelalte eh, minorități. Cum putem să ne asigurăm că un proces revoluționar eh, să nu ducă la situația în care mari părți a societății, știm ce s-a întâmplat cu copții în Egiptul, deci să nu se ajungă la situația în care să ne confruntăm cu consecințe negative și oarecum am putea să colabora, cum am putea colabora pentru a ajunge la uh, relații uh, raționale și la dreptate pentru persoanele care trăiesc în aceste regiuni. Aveți cuvântul, domnule președinte. شكراً سيد الرئيس قبل أن أبدأ هناك جواب Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la o întrebare care mi-a fost pusă înainte cu privire la prezența președintelui Bashar Assad în fața Tribunalului Penal Internațional. Cred că crimele comise sunt uh, dacă sunt atât de grave încât e nevoie de un astfel de proces în fața TPI, atunci da, este nevoie de prezența lui acolo. Există o serie de convenții și tratate care au fost semnate de uh, Consiliul din Golf și de Uniunea Europeană, unele dintre ele chiar cu 20 de ani în urmă, și vorbesc despre acordul comercial și economic care a fost uh, semnat între țările Consiliului din Golf și UE. Putem deci spune că există un viitor al acestei cooperări regionale și consolidarea acestei cooperări între UE și GCC. În primul rând, apoi, salafiști nu sunt teroriști. Nu sunt un expert în domeniul religiei, însă e onoare să mă numesc islamist și să respect, să urmez ceea ce se numește calea salafilor, care sunt um, strămoșii noștri și oamenii nu fac decât să încerce să urmeze exemplul profesului, profetului Mohamed. Nu este o organizație teroristă, nu urmăresc să omoare pe nimeni. Repet, nu sunt specialist, știu când spun aceste lucruri aici că e considerată ca o afirmație populistă sau ceva de genul acesta, dar cred în acest lucru și îmi cer scuze că uh, tot uh, fac această trecere de la engleză la arabă. După cum știți, noi am făcut parte din coloniile britanice, deci engleza este aproape ca o a doua limbă maternă pentru noi. Dacă nu știm cum să explicăm ceva în arabă, trecem întotdeauna la engleză. Prin urmare, este foarte important să nu amestecăm lucrurile și să nu spunem că tot ce ține de islam este terorist sau criminal, fiindcă asta ar duce la o uh, confruntare absolut inutilă și nedorită de nimeni. Dar există minorități care vor să beneficieze de astfel de situații conflictuale între tot ce este islamic și restul lumii. Știm că există multe guverne arabe care uh, tratează pe oricine se numește islamist cu mare lipsă de dreptate și egalitate și uh, mulți astfel de oameni au ajuns în poziții importante din guvern, în multe țări din regiune. Credem că ar trebui să se întâmple ceea ce își doresc oamenii. Dacă doresc un guvern islamist sau nu, asta trebuie să se întâmple. Um, există și minorități și drepturile lor trebuie să fie respectate, să nu aibă de suferit Minoritățile deci trebuie să-și aibă drepturile respectate, fie că e vorba de minorități creștine sau alte minorități, pentru că reprezintă o parte integrală a țesutului societății din țara noastră, fie că e vorba de Siria sau orice altă țară. Prin urmare, este foarte important ca minoritățile să nu fie folosite ca un pion pentru urmărirea altor interese. Apoi, s-au mai spus aici niște lucruri cu privire la organizațiile teroriste din Libia. Cred că după haosul care a domnit în urma 42 de ani din, în care am avut regim, a fost regimul care a fost, știți că în Egipt a avut loc o revoluție și la fel și în Tunisia. Încă n-a avut loc acea cădere ca și în Libia fiindcă au existat instituții care au asigurat continuitatea statului, indiferent de ce s-a întâmplat. Instituțiile au continuat să existe, deci structura statală nu a fost afectată, pe când în Libia nu era nicio instituție, exista o singură persoană, nu exista armată, ci doar structuri milițienești și de aceea în Libia e haosul care este. Și Consiliul um, Național pentru Tranziție ar trebui să convină împreună cu oamenii cu privire la cum să reinstaureze structurile statale. Și noi o să le oferim sprijin în acest sens, așa cum am făcut-o și până acum. Există voci care spun că vorbim despre o confruntare între islamiști și non-islamiști și aceștia sunt oameni care sunt interesați să există o astfel de confruntare. Ar trebui să acționăm pe baza statutului internațional, a normelor și reglementărilor internaționale și oricine acționează în afara legii trebuie să fie pedepsit, indiferent că este vorba de creștini, musulmani sau evrei, deci indiferent de religie. Nu trebuie să uh, folosim în mod excesiv termenul islamist, trebuie să lucrăm uh, și să acționăm conform Constituției și conform legii. Este adevărat că de-a lungul anilor au fost mai multe rezoluții, revoluții. Am avut uh, revoluția portocalie, revoluția Twitter în Egipt. Dacă um, analizăm situația din Egipt, vedem că nu săracii sau șomerii au fost cei care au condus revoluția, ci clasa de mijloc, fiindcă exista o nemulțumire generală cu privire la conducerea din Egipt și acel plan pentru a constitui o um, monarhie în Egipt. Știți că acolo nu este o monarhie ca în Maroc sau în Iordania. Uh, se știe însă că există o moștenire a conducerii acolo. Și uh, nu Cred că ar fi o idee rea să se continue aceste reforme, dar totuși așa ceva este de neacceptat în um, Egipt și ideea era să existe o ereditate, se urmărea instaurarea unei eredități în familia lui Mubarak, locul care n-a putut fi acceptat. Există sprijin acordat anumitor organizații, dar acest cuvânt, acest lucru trebuie să fie analizat totuși în detaliu înainte să ne pronunțăm. Cineva a spus că există sume mari de bani care au fost uh, dați salafiștilor și care este bugetul. Nu avem un buget nici pentru ei, nici pentru alții specific. Există organizații umanitare sau caritabile în Qatar care colectează donații din partea populației, donații care sunt supravegheate de Banca Centrală a Qatarului și de către autoritățile relevante, înainte ca ele să fie distribuite în țară. De regulă, ele sunt folosite pentru construirea de moschee, de școli, de spitale, pentru a ajuta la reconstruirea unor localități, dar sunt organizații umanitare așa cum aveți și dumneavoastră pentru donațiile colectate de la cetățenii dumneavoastră. Dacă este un lucru pe care nu puteți să-l acceptați ca cetățeni, ca uh, parlamentari europeni, Trebuie să înțelegeți că și la noi lucrurile funcționează exact ca aici. Avem astfel de organizații și nimeni nu um, este pentru încălcarea regulilor pe baza cărora funcționează aceste organizații caritabile. În islam uh, spunem um, aveți uh, religia voastră, noi avem pe a noastră. Asta este din Coran, ceea ce înseamnă că există o libertate de religie, de credință. În ceea ce privește forțele GCC în Bahrain, în Bahrain n-au existat forțe din Qatar, au, uh, ci au fost forțe care au trimis acolo pe, un, pe baza unui acord care a fost semnat cu mulți ani în urmă între țările Consiliului din Golf, sub uh, protecție Al Jazeera și au fost trimis pentru a proteja populația, nu împotriva lor, conform statutului GCC, care spune că dacă orice țară, stat membru al Consiliului solicită sprijin din partea acestor forțe, aceste forțe vor fi trimise acolo. Există um, o structură, ca și NATO, de exemplu, în cazul dumneavoastră, care se ocupă de aceste lucruri. Sigur, nu vreau să apăr aceste, prezența acestor forțe, ci doar să explic că ele au fost trimise acolo pentru a asigura uh, continuitatea instituțiilor din Bahrein. Asta nu înseamnă că nu există o problemă cu ce s-a întâmplat acolo, ea există, însă această problemă, care este recunoscută de către stat, um, se încearcă să fie rezolvată cât mai repede posibil, fiindcă nu este acceptabilă problemă uh, între două grupuri, două părți ale populației din Bahrain să continue. Domnul Basiuni pregătește un raport internațional pe acest subiect și oricine se va dovedi că a încălcat legea va fi adus în instanță dar este foarte important să ne asigurăm că există stabilitate în domeniu și știm că există intervenții străine acolo. Este important să înțelegem exact ce se întâmplă. Trebuie să știm ce își doresc oamenii și să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă, dar într-un mod pașnic, bazat pe dialog și uh, așa cum am auzit, uh, indiferent că lucrurile se vor întâmpla de jos în sus sau de sus în jos, asta nu este așa important. Important este ca totul să se întâmple cât mai pașnic și mai organizat. Uh, sper că am reușit să vă răspund la întrebări. Eu încerc întotdeauna să răspund la întrebări care, chiar dacă nu sunt din cele mai ușoare, în ceea ce privește minoritățile religioase în Egipt sau în Palestina, n-am, nu mai țin minte întrebarea. În ceea ce privește Palestina, după cum știți, Această chestiune a ajuns în Consiliul de Securitate, există rezoluții care nu au fost aplicate de Israel și facem eforturi pentru a ajunge la o soluție pașnică pentru conflictul um, israelo-palestinian Însă trebuie să revenim la granițele din 67 și să se oprească aceste așezări, altfel problema nu va putea fi rezolvată și va perpetua, se va perpetua și în următoarea generație. Dar situația este foarte diferită față de ce vorbim noi aici. Însă, Trebuie ca Israelul să înțeleagă că vecinii s-au schimbat. Țările arabe au poziții publice care trebuie și ele luate în considerare și de aceea mă aștept ca dacă această problemă um, se perpetuează, să se înțeleagă că situația va deveni foarte problematică și în interesul tuturor să găsim o soluție pașnică care să reflecte nu doar dorința israelienilor, ci legislația și prevederile internaționale. يتكلم عن إذا كان ممكن توقيع اتفاقية جماعية عن فتح المجال Cineva s-a referit aici la un acord în legătură cu deschiderea spațiului aerian al Golfului. Da, uh, eu cred în deschidere și consider că o atare măsură nu ar face decât să contribuie la dezvoltarea turismului, Uh, popoarele să cunoaște mai bine între ele și cred că ar fi o măsură foarte pozitivă. Voi transmite acest mesaj colegilor mei din țările Golfului. Vă mulțumesc, domnule, președ... domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit, pentru că ați dat dovadă de o atitudine atât de deschisă în discuția pe care am avut-o. Sper că vom putea continua um, relațiile noastre, discuțiile noastre, pentru că noi avem interese, numeroase interese cu regiunea din care proveniți dumneavoastră și aș dori să vă urez o perioadă frumoasă petrecută aici în uh, Bruxelles. Vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră.